Μου ανοίγετε το μικρόφωνο. Ανοιχτό. Ανοιχτό είναι. Προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru liniște. Trecem la explicațiile de voci și vreau să rog colegii să părăsească sala cât se poate de repede. Are cuvântul prima doamna Giufreda, cuvântul, vă rog. Aveți cuvântul un minut spazio. Da, un sondaj al Eurobarometru paisprezece arată că măcar un cetățean din zece a abținut uh, din uh, bunuri sau servicii din piața uh, la negru. Ceea ce vreau să spun este că nicio țară nu poate să dea lecții de morală sau de echilibru, pentru că dacă există nicio altă țară un procent mai înalt ca în Grecia, există și țări precum Olanda, Danemarca și Luxemburgul și, Elve- și El Suedia, în care, de asemenea, se practică aceste uh, infracțiuni, în care munca la negru este chiar uh, mai în, ca peste tot în construcții. De aceea noua platformă europeană pentru a descuraja munca la negru este un pas înainte important pentru Europa a cetățenilor și a lucrătorilor. Însă datele ne spun că 60% dintre cei care acceptă să plătească la negru o fac pentru că cheltuiesc mai puțin. Deci platforma va trebui să fie acompaniată de măsuri concrete cu un impact real asupra pieței muncii muncii. Vreau să vă dau două exemple în acest sens. O simplificare puternică a regulilor, fără să se compromită garanțiile, și, în același timp, o reducere semnificativă a sarcinilor fiscale, care sunt, de fapt, prima sursă, a, prima origine și cauză a muncii la negru. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, un minut, doamna Tania González Peñas. Gracias. Mulțumesc foarte mult. Este foarte greu să cuantificăm cât înseamnă această muncă nedeclarată, dar în anumite state membre, precum în Spania, se ajunge la 20% din PIB. Deci o adevărat flagel cu efecte negative asupra lucrătorilor, asupra statului și asupra întregii societăți. Cu toate acestea, spărirea muncii nedeclarate nu s-a produs așa din întâmplare, ci pentru că a coincis cu critica economică, politicile de austeritate și s-a dus la o precarizare a locurilor de muncă. Există lucrători și lucrătoare foarte vulnerabile, migranții, tinerii, sunt cei și așa numiți falși liberi profesioniști. Deci, în acest sens, pachetul este unul pozitiv și am votat pentru. Trebuie să estimăm corect acest fenomen ca să-l putem aborda în mod concret. Cu toate acestea, răul, rădăcina răului rămâne în continuare uh, neatacată și în anumite țări, precum în Spania, nu se pot găsi soluții și angajamentele noastre merg în sensul găsirii unor politici economice care să uh, pună capăt de reglementării pieței uh, muncii și uh, să pună capăt uh, precarizării situației lucrătorilor și lucrătoarelor. Mulțumesc foarte mult. Timp de un minut, domnul Uheli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să confirm că acest subiect este este unul care atinge o problemă foarte importantă, care afectează multe milioane de lucrători, că multe state membre sunt afectate, inclusiv Ungaria, țara din care provin. Dacă analizăm diversele sectoare, constatăm că există zeci de mii de lucrători, poate sute de mii, care muncesc la negru și sistemele sociale nu sunt respectate, competitivitatea este încă încălcată. Aș dori să subliniez că statele membre trebuie să-și asume responsabilitățile care le revin și uh, această situație trebuie să fie sancționată de către guverne. Dar este nevoie uh, și uh, o platformă comună pentru toate statele membre care trebuie să colaboreze între ele, să poarte un dialog. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Hannan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată că încă o dată ne atacăm, simptomele în loc să atacăm rădăcina răului, a bolii. De ce oamenii ajung într-o astfel de economie la negru? Pentru că economia reglementată e suprareglementată. Taxele sunt prea mari, condițiile de lucru nu sunt uh, convenabile și e mai simplu să îți transferi uh, munca într-un alt sistem. Soluția nu înseamnă încă o dată exact uh, același uh, remediu care a provocat boala inițial. Deci, dacă vrem să rezolvăm problema, nu putem să venim cu și mai multă intervenție statală, pe, să avem și mai mulți inspectori și mai mulți uh, ofițeri de poliție care să vină și să uh, verifice tot, să avem și mai multe taxe și așa mai departe, pentru că, de fapt, vom agrava boala avem nevoie de un sistem de impozitare cu rate de impozitare mai joase, în așa fel încât să nu mai fie logic să uh, te transfer către economia la negru. Mulțumesc foarte mult. Timp de un minut, doamna Iazlov Vesca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, susțin crearea unei platforme europene pentru o mai bună colaborare uh, care să permită combaterea muncii la negru, pentru că, așa cum am aflat din uh, Big Data, peste 20% uh, din lucrători până la urmă sunt plătiți într-o formulă ilegală plus alte proporții ale fenomenului muncii la negru. Încă nu suntem conștienți de consecințele acestei activități, pentru că asta duce până la urmă la o scădere a salariilor tuturor și produce de asemenea uh, Uh, probleme pentru fondurile de pensii uh, și uh, pentru pensiile mici pe care acest tip de lucrători le vor primi în momentul în care ating vârsta de pensionare. Sunt o serie întreagă de probleme pe piața de muncă care se datorează acestor circumstanțe și sistemul social local are de suferit. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dau cuvântul acum domnului Messerschmidt. Danmark har et af de Mulțumesc, domnule președinte. Danemarca are unul din, una dintre piețele muncii cele mai funcționale foarte multă participare activă în economia reală și prea puțină muncă nedeclarată. Și e clar că trebuie să promovăm libera circulație pentru servicii, pentru lucrători, să eliminăm frontierele și, în mod clar, că astfel vom diminua munca nedeclarată. Dar, din păcate, în ultimii 20 de ani, am observat că există din ce în ce mai multe reguli în Uniunea Europeană și problema crește pentru că devine din ce în ce mai dificil pentru autoritățile naționale să îi aducă în justiție pe cei care nu respectă toate aceste reguli. Nu avem nevoie de mai multe instituții și de mai multe reguli, nu, ci trebuie să lăsăm statele membre să aibă ocazia să și sancționeze pe cei care fac apel la munca la negru și folosesc această muncă. Noi trebuie să lăsăm statelor membre posibilitatea de a va hotărâ cum anume își vor organiza această muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Mamikins. Una din uh, condițiile de bază este să încercăm să uh, avem uh, un sistem legal care să fie echitabil și din punct de vedere al taxării și este important ca platforma europeană să fie funcțională, să combată uh, munca la negru uh, orice activități nedeclarate, pentru că în felul acesta uh, economia gri va putea să dispară și care afectează populațiile și economiile. Este important ca și guvernele să se implice în această activitate în colaborare cu partenerii sociali care să apere interesele lucrătorilor. Deci trebuie să fie structuri care să fie bine informate și care să colaboreze. Mulțumesc foarte mult! Doamna Harkin. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. E clar că e nevoie de o cooperare între statele membre pentru a împărtăși informații și bune practici. E ceva vital Evident, putem dezvolta instrumente care ne vor permite să împărtășim aceste informații și să uh, împărt, um, um, întărim felul în care facem schimb de experiență. Dar cred eu că toate aceste măsuri pot contribui în mod semnificativ la uh, combaterea muncii declarate. Și e important, e important, pen, pentru că statele membre pierd astfel venituri. Și mai important decât atât, e important pentru, pentru lucrători, lucrători ca atare, care ar trebui să beneficieze de diferite uh, servicii sociale, să, și iar pentru asta trebuie să plătească asigurări sociale. Deci, uh, cu cât lucrătorii sunt mai vulnerabili, cu atât uh, vor avea mai multe șanse să fie exploatați. Este foarte clar, participarea este foarte importantă, fără de care recomandările rămân doar așa, pe o bază voluntară, nu sunt obligatorii. Ar fi uh, greșit să sugerăm ca toată această, toate aceste eforturi să uh, nu vor da, că nu vor da roade. Mulțumesc foarte mult, domnul Polceac. Domnul Polciac, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de părere că uh, costurile uh, muncii constituie până la urmă un privilegiu uh, pe planul muncii în ce privește relațiile dintre statele membre, pentru că aici există probleme de fiscalitate diferite. Eu cred că statele membre ale Uniunii Europene să încerce să clarifice lucrurile pe plan legal eh, individual. Sigur, munca la negru, activitățile nedeclarate eh, creează probleme în sistemul asigurărilor sociale, în eh, bugetul fiecărui țări, creează multe probleme pe plan social la care și colegii mei s-au referit. Din acest motiv am susținut acest raport. Este important ca și statele membre din Uniunea Europeană să practice practice un schimb de informații pentru ca situația pe piața muncii să respecte standardele minimale care sunt obligatorii. Mulțumesc uh, foarte mult. Îi dau cuvântul acum domnului Kelly. Eh, eh, ah. Mulțumesc, domnule președinte am asistat la dezbatere azi dimineață însă nu am avut ocazia să iau cuvântul. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate pe care mi-a acordat de a-ți spune ceva acum. E clar că munca nedeclarată și economia la negru e o adevărată problemă, așa cum s-a spus astăzi dimineață. Poate ajunge până la 30% din PIB în anumite state membre. Și e clar că e vorba de o problemă majoră. Și colegul meu, Hanan, s-a referit la modul în care am putea readuce aceste venituri în economia reală. Asta e problema. Uh, pentru că accentul trebuie să fie pus pe anumiți uh, angajatori care să explice lucrurile lucrătorilor. De aceea cred eu că e nevoie de un schimb de bune practici. Și uh, cel mai simplu ar trebui să fie soluția următoare, că oamenii să-și plătească taxele ce le-au de plătit și uh, să participe la economia reală. Mulțumesc, domnul Etheridge. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o dezbatere despre munca nedeclarată, despre economia uh, subterană. Uh, da, uh, dezbaterea a fost bogată. Uniunea Europeană a analizat de ce lucrătorii încearcă să uh, activeze în altă țară, dar aici, uh, de fapt, și legislațiile care sunt îndreptate în anticoncurențial creează această situație. Eu cred că, până la urmă, ceea ce se decide nu va putea fi aplicabil în toate statele membre. Uh, Laboriștii din Marea Britanie vor spune noi susținem uh, competitivitatea, dar uh, până la urmă s-ar putea ajunge și la distrugerea economiilor. Situațiile sunt mult prea diverse, nu cred că vom putea face față. Mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot legate de raportul domnului Demes Macker. Este vorba despre o revizuire la jumătate de perioadă a strategiei de biodiversitate. Doamna Giufrida. Mulțumesc, domnule președinte. Atenția față de chestiunile de mediu este una foarte importantă. 2015 a fost anul COP21 și lumea întreagă s-a gândit la nevoia de a proteja uh, Uh, mediul înconjurător și natura. Și iată că acum a venit momentul în 2016 să avem un angajament concret, pentru că strategia pentru a proteja biodiversitatea, de fapt, a fost un eșec. Și vreau să mulțumesc colegului nostru, Macher, pentru acest raport, care vorbește despre conștientizare, și anume biodiversitatea este o resursă, este o bogăție economică, este o bogăție socială. El subliniază, de asemenea, nevoia de a uh, uh, avea obiective de uh, protecția mediului în toate politicile europene. Nu putem avea o creștere albastră, uh, o politică maritimă fără biodiversitate și asta înseamnă de asemenea uh, să promovăm cercetarea, inovația în rândul universităților pe aceste subiecte ale ecosistemului și habitatelor, fără de care chiar și sănătatea noastră va fi pusă în pericol. Mulțumesc foarte mult și timp de un minut, doamna Steller. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, fac parte din Comisia Libe și uh, trebuie să ne gândim că nu trebuie să găsim scuze pentru o legislație care este insuficientă, pentru că este vorba despre uh, legislație care creează uh, probleme pentru cetățeni. cred că este nevoie de o consultație publică pentru că există 100.000 um, de, de cetățeni din Marea Britanie care s-au pronunțat pentru o cooperare. Și uh, trebuie, de fapt, să protejăm biodiversitatea și a Scoției, pentru că există uh, 283 ehm, de eh, specii care în clipa de față sunt amenințate. Deci este nevoie de o directivă care să stimuleze eh, și să cultive biodiversitatea din Scoția. Această legislație, din acest eh, motiv, trebuie să fie implementată corect pentru a rezolva lucrurile. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Mamikin. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne asigurăm exact ca orice gospodină, că și casa noastră e curată și bine întreținută. Și e clar că orice gospodar din când în când ia măsuri pentru a deratiza dacă e nevoie, pentru a curăța Uh, ograda sa. Și cred că poate dacă e să ne limităm la acest uh, exemplu al unei gospodării, poate e prea antropocentric. Dar cu toate acestea, cred eu că ne-am putea inspira și nu ar trebui să uităm că planeta aceasta este singura pe care putem trăi. Deci, din păcate, asta înseamnă că dacă nu suntem destul de atenți, nu vom fi în măsură să ne îndeplinim uh, obiectivele noastre în ceea ce privește păstrarea biodiversității până în 2020. E clar că ar trebui să existe o evaluare la jumătate de mandat pentru a vedea care sunt fondurile disponibile, cooperarea între diferitele structuri locale, naționale și felul în care putem susține politica de pescuit și politica noastră comună agricolă. Mulțumesc foarte mult, doamna Harkin. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântată că Parlamentul European determină statele membre să nu autorizeze uh, operațiile de uh, fracționare uh, pentru uh, șisturile bituminoase. Este important că uh, ținem seama de riscurile pe care uh, le creează pentru climă, pentru mediul înconjurător și pentru um, biodiversitate, pentru că asta înseamnă de fapt uh, fracționarea hidraulică. Și vreau să spun că am fost surprins să constat uh, că sunt în conflict cu o serie întreagă de colegi din Consiliul, pentru că ei au decis în proiectul uh, pe care uh, l-au aprobat să nu interzică această formulă de exploatare. Eu uh, cred că pe viitor va trebui să ne coordonăm mai bine dacă dorim să protejăm mediul. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum domnului Benson domnule președinte am votat pentru acest raport care s a bucurat de o largă majoritate și mă bucur să văd la articolul șaizeci și opt acele principii pe care ar trebui să le aplicăm uh, studii în ceea ce privește diferitele animale. Natura nu e un fenomen static, deci nici regulile aplicabile n-ar trebui să fie uh, uh, ceva static Deci lucrurile evoluează, deci e clar că trebuie să avem posibilitatea să reglementăm lucrurile la nivel național. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Polceac, un minut. Domnule președinte, și eu am votat pentru acest raport, pentru că biodiversitatea este în centrul atenției uh, Uniunii Europene. Biodiversitatea este o valoare esențială a continentului european și este clar că strategiile noastre de până acum nu au fost încununate de succes. Trebuie să înțelegem că biodiversitatea nu este doar o sursă de a proteja mediul înconjurător, este o necesitate care are și aspecte sociale eu nu sunt neapărat un susținător al suprareglementărilor. Ehm, nu îmi doresc o atrofiere legislativă, dar mediul înconjurător merită să fie bine protejat pe plan legal pentru ca generațiile viitoare să poată să beneficieze de biodiversitate nu trebuie să afectăm generațiile viitoare. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Kelly. I commend uh, the rapporteur for Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru a sublinia felul în care se pierde biodiversitatea și e clar că e un subiect urgent care trebuie să fie rezolvat, mai ales în perspectiva țintelor pe care le-am fixat pentru 2020 și în perspectiva negocierilor COP21 de la Paris. Este evident că cu cât mai bun este mediul înconjurător, cu atât mai bine uh, se vor comporta și se vor simți uh, ființele omenești. Poate că am fi putut să facem mai multe în acest sens. De aceea cred eu că trebuie să cooptăm și opinia publică pentru a vedea exact ce anume se poate face. Și trebuie să înțelegem exact care sunt și beneficiile unei astfel, după o astfel de acțiune. Vreau să vă spun că terenurile, peisajul sunt elemente importante în țara mea, spre exemplu, din punct de vedere al turismului. E clar că acestea trebuie păstrate. Și încă un aspect la care doream să mă refer de multe ori s-au făcut niște, de multe ori dezbaterile aici în Parlament sunt destul de vagi și generale, însă astăzi intervențiile au fost foarte precise. Președintele, mulțumesc foarte mult domnule Kelly și iată că astfel încheiem explicațiile de vot și acum se suspendă ședința până la ora 15.